meine sehr verehrten Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, aș dori să vă rog să luați loc pentru a putea începe ședința comună a comisiilor noastre. Ja. Gut, wir haben etwas später a trebuit să începem puțin mai uh, târziu, dintr-un motiv uh, simplu. A trebuit să se întrunească quorumul ambelor uh, comisii. Deci ambele comisii sunt reprezentate prin quorumul necesar. Drept urmare, putem începe ședința noastră comună. În numele și numele doamnei Gal doresc să salut toți membrii celor două comisii. Ședința noastră se desfășoară în temeiul articolului 51. Uh, este vorba de adoptarea programului Justiție pentru uh, raport pentru care Philip Clay și Luigi Berlinger sunt responsabili. Aș dori să întreb la început dacă cei doi raportori doresc să intervină sau, dacă nu este cazul, dacă putem trece direct la vot. Văd că raportorii nu doresc să intervină, atunci trecem direct la vot. Vom avea vot electronic și inițial poate ar fi bine să avem un vot de un test, să vedem dacă sistemul funcționează. Deci, haideți să facem acest test. Apăsați un uh, buton, oricare, să vedem dacă sistemul funcționează. Domnul Bodu, văd că nu are o cartelă de vot. Nu știu dacă puteți să obțineți una cât mai repede. E închisă? Da, trebuie să începem. Was das? So, we are still collecting. Ja. Es sind nur 34. Ne? Ja. So, machine is still counting. Wir sind immer hier noch am Zählen. Încă numărăm voturile. primim doar 26 de semnale. Doresc să știu dacă toți care au introdus cartela de vot au și votat, pentru că ar trebui să fie 35 de voturi. Da, durează destul de mult numărarea voturilor. A votat toată lumea? fehlen noch zwei Stimmen. Mai lipsesc două voturi. La doamna Tain nu funcționa ceva. Mai lipsește un vot. Da, cineva cred că nu a păsat. Nu putem aștepta o eternitate. Sunt 38 de cartele de vot, 37 de uh, voturi au fost exprimate. Cred că niciun grup politic nu este suprareprezentat. Putem începe așadar votul. Votăm inițial amendamentul 8 al raportorilor. În mod normal, în Comisia Jurii avem această procedură Când este vorba de amendamente simple, votăm pur și simplu cu da sau nu și nu mai întrebăm dacă există și abțineri. Dacă cineva dorește să se ia notă de proprie abținere, doresc să ne atrag atenția asupra acestui fapt, pentru că când este vorba de un vot simplu, importantă este majoritatea și economisim uh, timp. Desigur, la votul final vom ține seama și de abțineri și acestea vor fi trecute în procesul verbal. Deci vă rog să fiți de acord cu această procedură. Deci votăm amendamentul 8. Cine este pentru, îl rog să ridice mâna. Împotrivă. Abțineri. Nu. Se adoptă amendamentul 77. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 78. Cine este pentru? împotrivă, se, se, astfel se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 9, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 79, cine stă pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 80, cine stă pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 81. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 82. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 11 da, trebuie să votăm amendamentul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 13, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 14, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 15, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 12, 12 este caduc. Amendamentul 86 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 13, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, se respinge. Ajungem la amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 8. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la uh, amendamentul de compromis 9. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Apoi, pe pagina următoare, amendamentul 3, 93. Cine este pentru amendamentul 93? Pentru. Împotrivă se respinge. Amendamentul 20. Nu, trebuie votat. Amendamentul 20. Cine este pentru? Nu. Yes. Trebuie să votăm amendamentul 93. Cine este pentru? Nu. 120. Cine este, cine este pentru? Împotrivă? O, 120, spune domnul președinte. Nu. Pe documentul meu nu se vede foarte bine amendamentul 20. Cine este pentru? Nu 120, ci 20. Pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi, Amendament. Amendamentul 94. Cine stă pentru? Împotrivă? Se adoptă. 95. Cine stă pentru? Împotrivă? Nu. Este caduc. 95 este caduc. Ajungem la amendamentul 15 din partea Comisiei FEM. Trebuie să votăm doar aceste patru rânduri. Cine este pentru? 15 pentru. Împotrivă. Se adoptă astfel. 21. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă com- amendamentul de compromis 10 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 97. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul de compromis 11. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 98. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 24. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 25. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 99. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 27. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 100. Vot pe părți la cererea raportorilor. Prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Ajungem la amendamentul 19. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. 28. Cine stă pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 101 nu este caduc. Atunci, amendamentul 102, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Ajungem la amendamentul 20, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 12. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. Amendamentul 107. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 32. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul 108, cine este pentru, împotrivă, cred că trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 108, vot electronic. S-a deschis votul. 19 voturi uh, pentru, 22 împotrivă, nicio abținere, se respinge drept urmare. Amendamentul 9. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 22. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 109. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 10. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 110 împreună cu un uh, amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 111. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 112 nu trebuie votat. Amendamentul 113, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 11, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 36, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 12, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 114, doar prima parte, pentru că a doua parte a fost retrasă. Prima parte, așadar, de la amendamentul 114, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Ajungem la 115 pentru, împotrivă, se respinge. Nu? 115 pentru, vă rog să ridicați mâna pentru că nu am văzut clar, pentru, împotrivă, deci se respinge foarte clar. Amendamentul 116. Acum cine este pentru? Împotrivă? Cred că trebuie să verificăm electronic, vot electronic pentru 116. S-a deschis votul. 22 de voturi pentru, 19 împotrivă, se adoptă. Ajungem la amendamentul 23. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. 117. Votăm din nou doar prima parte. Cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 118 și aici votăm doar prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 119. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 39. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 120. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 40. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 121. Cine stă pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 41 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la considerente. 44. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. 43, cine stă pentru, împotrivă, se respinge. 45, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. 1, cine stă pentru, împotrivă, cred că trebuie să verificăm amendamentul 1. 14 voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, foarte clar se respinge. Amendamentul de compromis 1, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 47, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 48, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 3, cine este pentru, împotrivă, se respinge, 50, 500 pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul de compromis 2, cine este pentru, împotriva, se adoptă. 49 pentru, împotriva, se adoptă. 53, cine este pentru, împotriva, se respinge. 51, cine este pentru, împotriva, se se respinge. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă. Cred că este mai bine să verificăm electronic amendamentul numărul 3. 24 de voturi pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Ajungem la amendamentul 54, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 61, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 3, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Apoi, amendamentul 57 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 4, cine stă pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 5, cine stă pentru, împotriva, se respinge. Amendamentul 63, cine stă pentru, împotriva, nu, o secundă, vot pe părți. Deci, amendamentul 63, prima parte, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotrivă, se respinge. 64 pentru, împotrivă, se respinge. 62 pentru, împotrivă, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Din nou amendamentul 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Ajungem acum la amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 7, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 6 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 14, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 75 pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 76 pentru, împotriva, se respinge. Apoi, ajungem la rezoluția Alineatul 1, amendamentul 1 buget pentru, împotriva, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Ajungem la votul final. Pe marginea textului întregime, vot electronic. S-a deschis votul. 40 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abțineri. Felicitări raportorilor. Acest raport a fost adoptat în această formă. Doresc să mulțumesc din inimă colegilor de la Comisia LIBA pentru că ni s-au alăturat în această uh, dimineață. Încheiem ședința comună și în câteva minute vom continua cu ședința Comisiei Jurii. Doamna Gal. Da, doresc să spun că vom continua la 9.45 în sala 1G3 și noi vom vota acolo la 10.45. Vă mulțumesc!